donc voilà on reprend en plénière cette fois et en public vous êtes tous venus pour Bună ziua! Sunteți cu toții prezenți la această audiere în legătură cu răspunderea socială a întreprinderilor, în prezența raportorului special din partea Națiunilor Unite, pe lângă secretarul general al Națiunilor Unite, domnul Rugi. Domnule Rugi, suntem foarte onorați să vă avem aici. V-am invitat chiar de mai multe ori și ne pare foarte bine că ați acceptat invitația noastră și înainte de asta aș dori acum din partea colegilor să aprobăm uh, procesul verbal al întâlnirii al ședinței din 30 martie și întreb pe colegii mei dacă au întrebări în acest sens. Nu. Câteva comunicări acum. În Peru am uh, vorbit despre progresele înregistrate după anul 2000 în această țară a fost condamnat la 25 de ani de închisoare președintele Fujimori după un proces de un an și patru luni și noi am cerut la nivel european să se facă dreptate în legătură cu mandatele acestui președinte Fujimori între 90 și 2000. Am realizat acest lucru. Conflictul din Gaza. Acum știți foarte bine că la Geneva Consiliul Drepturilor Omului a extins, ceea ce ne bucură, a extins sfera de aplicare a anchetei sale internaționale cea pe care ne doream independentă și imparțială în legătură cu încălcările drepturilor omului și a dreptului umanitar, uh, încălcări care au avut loc între decembrie 2008, uh, ianuarie 2009, sfârșitul decembrie 2008, ianuarie 2009, în Gaza și asta de către toate părțile implicate și domnul Richard Goldstone, o persoană onorabilă care a fost procuror uh, în Tribunalul Penal Internațional în Rwanda și fost Iugoslavie, este cel care a primit această misiune Bielorusia, tocmai pentru că un membru din comisia noastră va participa la delegația parlamentară care se va deplasa în această țară, s-a ajuns Uh, în urma acordului comun între președintele Comisiei și președintele Comisiei AFET, a fost anulată această delegație, iar discuțiile dinainte acestei întâlniri nu au fost considerate mulțumitoare, nici nivelul politic al întâlnirilor nu a fost considerat acceptabil din perspectiva Parlamentului European și nici obligativitatea de a recunoaște până la urmă niște alegeri care nouă ni s-au părut insuficient de transparente Așadar, uh, întâlnirea cu, uh, să spunem, câștigătorii unui proces electoral, electoral care pentru noi a fost inacceptabil la vremea respectivă. Din aceste două motive, spuneam, am hotărât să anulăm delegația în uh, Belarus și deci nu vom mai participa acolo. În legătură cu Turkmenistanul, uh, după cum ați constatat, Parlamentul European în continuare nu este mulțumit de angajamentele pe care și le-a asumat Consiliul în legătură cu respectarea celor șase criterii, care au fost votate de mai multe ori și în Comisia de Comerț Internațional, dar și în raportul privind Asia Centrală și încă nu am uh, redactat un aviz conform în legătură cu acest acord. Conferința de la Durban are loc săptămâna viitoare, iar discuțiile pregătitoare înaintea acestei conferințe nu s-au încheiat. S-a făcut o alegere de către Uniunea Europeană sub conducerea Belgiei sunt uh, în conformitate cu ceea ce am dorit? odată cu participarea statelor membre ale Uniunii Europene, uh, ideea este că nu dorim să redeschidem deschidem o cutie a Pandorei și ne vom limita la evaluarea strictă a planului de măsuri hotărât la uh, Durban A, în ciuda dezbaterilor. E vorba de un plan de acțiune pentru combaterea rasismului și discriminării. Acesta este mandatul și aceasta este sarcina pe care o îndeplinește în acest moment în numele Uniunii Europene Belgia și am dorit să rămânem așadar în limitele evaluării acestui plan de acțiune. Deci rămâne ca acest lucru să se întâmple. Bun, am ajuns la această audiere publică în legătură cu drepturile omului în lumea afacerilor. Am discutat pe marginea acestor aspecte împreună cu domnul John Ruggie, care este reprezentantul secretarului general al Națiunilor Unite, care se ocupă de aceste chestiuni, și cu profesorul Jan Wouters, care la cererea Uh, Comisiei a redactat, să spunem, un text pe care l-a prezentat cât de curând în acest sens, domnul John Morrison și dumnealui prezent și care este director al Institutului pentru Drepturile Omului în lumea afacerilor, doamna Ruth Cazal, care este coordonatoarea platformei Coaliției Europene privind uh, drepturile omului în uh, întreprinderi și domnul John Evans, cu toții sunt prezenți, domnul este secretar general al Comisiei Sindicale consultative uh, de pe lângă OCDE. Aș dori să-l rog pe domnul Rugi să fie cel care să discute. Uh, îl rog pe lui să ia cuvântul și să prezinte elementele de context uh, pe care le discutăm astăzi în legătură cu răspunderea socială pe care o au întreprinderile mai întâi reamintim că nu este puțin lucru pentru Uniunea Europeană, pentru că avem aproape 90 de mii de întreprinderi care au sediul în Uniunea Europeană, care au activitate în întreaga lume și dacă adăugăm și uh, filialele acestor companii, ne dăm seama că această cifră crește de două ori, deci vorbim de aproape 80 de mii de companii sau de filiale cu sediul în Uniunea Europeană și care au activități în țări terțe, cu alte cuvinte, un subiect extrem de important, uh, prioritar pentru Parlamentul European. Domnule Hewitt, vă rog. Foarte pe scurt, pentru că cred că cei care sunt aici nu au venit să mă asculte pe mine. În orice caz, Helen, mulțumesc foarte mult și mulțumesc și Comisiei pentru că a organizat, a permis organizarea acestei audieri. Cred că ideea a pornit din faptul că ne-am dorit cu toții să îl avem pe domnul John Ruggie care să vorbească în fața Parlamentului European astăzi, dată fiind importanța pe care o acordăm noi mediului de afaceri și respectării drepturilor omului în mediul de afaceri. Noi am uh, sprijinit uh, mandatul acesta și, și raportorul și numai am încercat să influențăm reprezentarea europeană la Geneva și să sprijinim acest mandat în discuțiile cu colegii din Norvegia în legătură cu supravegherea extinderii acestui mandat. Anul trecut am discutat acest lucru împreună cu colegii noștri când am vizitat Consiliul Drepturilor Omului. În mod firesc, sigur că ne-am dorit uh, și o audiere pentru colegul nostru John în fața Parlamentului în timpul mandatului, mai ales dacă ne gândim că raportul dumneavoastră a fost bine primit la Consiliul Drepturilor Omului și cred că a fost unanim uh, considerat a fi un pas uh, semnificativ înainte în legătură cu respectarea drepturilor uh, omului în mediul de afaceri. Așadar, în acest context, nu putem decât să sperăm că în cadrul audierii de în această dimineață, nu doar că vom sensibiliza opinia publică și vom informa opinia publică în legătură cu acest raport, ci vom stabili și ce putem face mai departe la nivel de recomandări și nu numai. Sunt încântat să constat că avem alături de noi pe un reprezentant de înalt nivel, avem însă și reprezentare la nivel de președinție cehă și le mulțumesc foarte mult pentru prezență și mulțumesc de asemenea și reprezentanților viitoarei președinției, cea suedeză, și să sperăm că pe parcursul acestui an vom reuși să avansăm dintr-o poziție unde statele membre ale Uniunii Europene au votat și au susținut cu fermitate raportul și mandatul lui John Ruggie să sperăm că vor ajunge la o serie de concluzii și recomandări pe care le-au prezentat și nouă și când am întrebat bun și ce să facem noi cu ele pe fond Uh, sper că acestea să fie discuțiile, subiectul discuțiilor de astăzi din audiere. Există dezbateri în cadrul instituțiilor în legătură cu ce înseamnă această uh, răspundere socială. Poate că nu-i tocmai același lucru cu drepturile omului în mediul de afaceri, însă există zone comune și trebuie să ne asigurăm că discuția noastră ne va permite dezbaterea care are loc la nivel de instituții comunitare în legătură cu răspunderea socială a întreprinderilor să includă, așa cum se cuvine, toate eforturile făcute la nivel de Consiliul al Drepturilor Omului și să țină cont de eforturile de strădanile profesorului Rogi. Sincer să fiu, cred că e nevoie să facem chiar mai mult, însă în al doilea rând, noi, Uniunea Europeană și statele membre ale UE, avem și noi obligații. Guvernele au obligații în legătură cu protejarea oamenilor în fața încălcărilor drepturilor omului, mai ales dacă ne gândim la companiile care și-au sediul uh, la granița cu noi. Deci uh, e vorba de oamenii care au uh, de-a face cu toate politicile stabilite la Bruxelles, la, to- la nivel de direcții generale privind piața internă și nu numai relația cu pietele externe. Avem și noi obligația de a analiza aceste relații și de a prezenta o reacție pertinentă în acest sens. De aceea, cu siguranță să avem uh, după raport uh, ocazia să punem întrebări, voi face și eu acest lucru. Încă sunt mândru încă o dată să spun că um, ai acceptat invitația noastră și așteptăm să avem o dezbatere fructuoasă. Rugi, voilà, c'est à vous. Vous avez rendu un rapport euh, l'année dernière. Mulțumesc. Domnule Rugi, ați avut uh, un raport care a fost foarte bine primit, dar uh, ați fost și criticat în urma acestui raport pentru că dumneavoastră Ați prezentat uh, foarte convingător miza acestui raport în legătură cu respectarea drepturilor omului și în același timp nici n-ați prezentat un cadru juridic care să impună restricții, ceea ce a dus la critici. Așadar, din acest punct de vedere, cred că este că se poate de interesant în ceea ce ne privește. Așteptăm să auzim asta noastră, să vedem ce putem face, așadar, și apoi să discutăm. Vă rog, aveți cuvântul. Well, thank you very much Um, mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, Richard, vă mulțumesc tuturor pentru că vă aflați aici. Sunt foarte onorat să particip la această audiere în calitate de om de știință în domeniul politicii și care se ocupă de evoluția instituțiilor și a guvernelor și îmi face întotdeauna o de plăcere să vizitez instituțiile europene și să învăț de pe urma experiențelor și a experimentelor realizate de către Uniunea Europeană. M-ați invitat astăzi aici nu neapărat pentru a da cu părere în legătură cu Uniunea Europeană, ci mai degrabă pentru a vă prezenta rezultatele obținute până acum în timpul mandatului pe care l-am primit în 2005 la solicitarea uh, celui care la vremea respectivă era uh, comisar și secretarul general al Națiunilor Unite, domnul Kofi Annan. La vremea respectivă i s-a cerut, deci, domnului Kofi Annan să numească un reprezentant uh, care se ocupe de drepturile omului în ceea ce privește mediul de afaceri. Și îmi doresc uh, să vă prezint astăzi uh, ultimele evoluții ale acestui mandat și apoi să zăbăvim câteva minute uh, pentru a ne ocupa de, să spunem, o povară. Nu știu cât de bine a ieșit, mă rog, povară tradus în alte limbi. E vorba deci de un obstacol, de o povară de care m-am izbit și cu care se luptă și una europeană și cred că dacă ne vom ocupa împreună de acest obstacol, o să reușim să-l depășim împreună. Așadar, așa cum s-a spus și în iunie anul trecut, Consiliul Drepturilor Omului de la Națiunile Unite a salutat în unanimitate cadrul de politici pentru drepturile omului în mediul de afaceri, așa cum l-am propus eu. Și pot să vă spun că a fost, să spunem, un aspect insolit, odată că s-a votat în unanimitate, în sensul că nu acesta este de obicei rezultatul uh, unei dezbateri în Consiliul Națiunilor Unite privind drepturile omului, însă în al doilea rând e prima oară când um, întregul mecanism al ONU, Consiliul și cu predecesorii și Comisia au uh, reușit să ajungă la o poziție pe fond în legătură cu uh, aceste drepturi ale omului. S-a spus că noi, în calitate de Consiliul Drepturilor Omului, considerăm că există în acest moment un cadru de politici care stabilește contextul uh, discursiv și practic în care vom continua să funcționăm de acum înainte. Și în, în cadrul aceleași rezoluții, Consiliul, pornind de la principiul că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, mi-a extins mandatul cu încă trei ani și mi-a cerut să pun în aplicare, să fac funcțional acest cadru. Cu alte cuvinte, să ofer o îndrumare foarte concretă pentru fiecare dintre factorii implicați și în mod deosebit pentru state, pentru companii, dar și pentru ceilalți factori. Și, practic, Asta am și făcut de când s-a adoptat respectiva rezoluție și pot să vă spun că recent am uh, trimis la Geneva un raport intermediar, uh, o actualizare după un prim an, în legătură cu etapele privind, uh, să spunem, operaționalizarea acestui plan de acțiune. Dați-mi să vă spun, în primul rând, cam care ar fi trăsăturile acestui cadru și asta pentru că veștile care vin de la Consiliu nu circulă atât de repede și nici nu ajung atât de departe pe cât ar fi dorit dacă nu sunt un pic ajutate. Deci are la bază acest cadru trei piloni. Primul pilon este datoria statului și folosesc datoria în cunoștință de cauză pentru că e vorba și de obligație legală. Este datoria statului, spuneam, să asigure protecție în fața terților, în fața încălcărilor drepturilor omului și când sunt terți mă refer și la companii. În momentul în care un stat adopte instrumente privind ocrotirea drepturilor omului, cum ar fi uh, respectarea drepturilor omului, aceștia au... Uh, și obligația de a asigura această protecție în fața abuzurilor, nu așa cum uh, să spunem, la nivel de state, ci cei care dețin aceste drepturi trebuie să fie protejați în fața altor părți, inclusiv companiile care ar putea încălca aceste drepturi. Și e vorba deci de o obligație legală conform dreptului internațional în materie. Există o serie de controverse în acest sens și cea mai complexă dintre acestea are legătură cu dimensiunea extrateritorială a acestei obligații. Știm foarte bine că statele au obligația să facă acest lucru în cadrul propriei jurisdicții. Acum rămâne de văzut Uh, cât de departe se ajunge această jurisdicție și o să stabilim acest lucru cât de curând. Acesta ar fi un prim principiu și un al doilea principiu ar fi răspunderea corporatistă în fața drepturilor omului și respectarea acestora. E vorba de o răspundere și nu de o datorie și am numit-o așa pentru că nu există niciun fel de cadru legal, nicio obligativitate prevăzută de vreun cadru legal care să revină companiilor după o, să spunem, o serie de domenii foarte clar stabilite, cum ar fi infracțiunea, infracțiunea internaționale. Totuși, uh, fiecare inițiativă uh, pe care o cunoaștem, indiferent că este vorba de o companie uh, privată, indiferent că e mediul uh, internațional sau o cameră de comerț internațional, indiferent că e vorba de declarația Organizației Internaționale a Muncii privind multinaționalele sau o declarație OCDE, toate acestea au o trăsătură comună. Și anume, companiile respectă sau ar trebui să respecte drepturile omului. Respectul în terminologia legată de drepturile omului înseamnă neîncălcarea drepturilor altora în desfășurarea propriilor afaceri sau treburi. Abordarea noastră față de această chestiune a fost să vedem ce ne spune, să luăm de bună ce ne spune comunitatea de afaceri și anume că respectă drepturile omului. Dar am o întrebare simplă. De unde știți? De unde știți că respectați drepturile omului? Aveți sisteme specifice în calitate de companie, de asociație, de afaceri? Sisteme care vă permit să de demonstrați spre propria satisfacție și spre satisfacția părților interesate externe că respectați de adevărat drepturile omului? Anchetele privind, sondajele privind activitățile companiilor ne arată că majoritatea companiilor nu au astfel de sisteme și de aceea în raportul pe care l-ați menționat, doamnă președinte, cel de anul trecut, am stipulat părțile componente de bază ale așa numitului proces de respectare adecvată a drepturilor omului și anume ce trebuie să facă companiile, ce etape trebuie să parcurgă ca să demonstreze că respectă drepturile omului. Acesta este al doilea pilon. Cel de-al treilea pilon se leagă de uh, căile de atac, de accesul la acestea. Drepturile omului ar fi foarte slabe, poate chiar neînsemnate, dacă victimele abuzurilor nu ar avea dreptul la căi de atac sau nu ar avea acces. Sunt anumite chestiuni legate de locul de muncă în care sindicatele sunt cel mai, cel mai bun mijloc de comunicare între angajați și companii, dar și între acești, aceștia și comunități. Aceste mecanisme de feedback nu există pentru că companiile nu au astfel de mecanisme și în multe locuri accesul la uh, soluții juridice este cel mai puțin funcțional sau cel mai puțin accesibil acolo unde este cea mai mare nevoie de el. Deci sunt trei principii. Datoria statului de a apăra împotriva abuzului de către terți, inclusiv în domeniul afacerilor, prin legislație, prin reglementări, prin lege. În al doilea rând, răspunderea corporatistă de a respecta drepturile omului, care înseamnă, în esență, să nu se încalce drepturile altora și să se demonstreze acest lucru prin metode proprii drepturilor omului. Și, în al treilea rând, întărirea mecanismelor de atac, atât judiciare cât și extrajudiciare. ca, care face parte și din datoria statului și din răspunderea companiilor. Aceste trei metode sunt complementare, lucrează împreună și nu separat. Un aspect foarte important este că este absolut clar că datoriile statelor sunt fundamental diferite de răspunderile corporațiilor foarte multe eforturi anterioare, inclusiv unul referitor la drepturile omului și companiile transnaționale, a confundat sau a amestecat drepturile și datoriile statelor și drepturile și datoriile companiilor în așa măsură încât nu se mai știa cine pentru ce este răspunzător pe teren. Și până la urmă se sfârșea totul cu un mare arătat cu degetul între unii și alții, fiecare dând vina pe celălalt. E, trebuie să fie clar care sunt datoriile statului și care sunt răspunderile companiilor și acestea trebuie să fie complementare. Deci, dacă acesta este principiul, atunci ce facem pentru a defalca părțile componente? Un mic exemplu, doamnă președinte, nu vreau să vorbesc prea mult pentru că prefer să discutăm împreună toate aceste chestiuni în legătură cu datoria statului de a proteja. Am să spun câteva cuvinte. Companiile știu de mult timp ce răspundere au în privința abuzurilor uh, statale în domeniul drepturilor omului. Și lucrurile sunt însă mult mai uh, vagi, dacă îmi permiteți, pe teren, în anumite domenii cheie, cum ar fi standardele de muncă sau nediscriminarea la locul de muncă, s-au stabilit politici, reglementări și chiar și instituții. Se știe în linii mari ce se așteaptă, Organizația Internațională a Muncii participă foarte mult la stabilirea standardelor de muncă. Și în afara acestor domenii, în sondajele noastre referitoare la guverne, am descoperit o așa numită incoerență politică. Nu există alt termen pentru a descrie această situație. Sunt două tipuri de incoerențe. Una așa numită incoerență verticală și anume o țară este semnatară la un instrument internațional fără să știe sau fără să-i pese ce uh, instrumente de implementare sunt necesare. Deci, instrumentul nu este niciodată implementat și noi am creat termenul politicos de incoerență verticală. Însă și mai larg răspândită este așa numita incoerență orizontală, ceea ce include foarte multe state progresiste și ce înțeleg prin asta e vorba de state care au definiții foarte strânse legate de drepturile omului și uh, mediul de afaceri. Consideră că acestea se află undeva într-un departament sau într-o agenție și că unitatea de responsabilă de afaceri și drepturile omului se ocupă de asta și atât. Însă atunci când într-o țară legislatorii și uh, executivul, atunci când efectuează când creează legi, nu țin cont deloc de drepturile omului. Deci, obligațiile pe care și le asumă statul pentru a proteja împotriva abuzurilor în domeniul drepturilor omului nu este niciodată răspândit în politicile și domeniile juridice care afectează afacerile. Ce afectează afacerile cel mai mult? Dreptul corporatist, reglementările de securitate, acorduri comerciale și acorduri de investiții. Cu toate acestea, în termeni generali, există o foarte puțină extindere orizontală a drepturilor omului și mediul de afaceri, exact în aceste domenii care afectează cel mai mult mediul de afaceri. Deci, noi dorim ca această situație să se schimbe. Am colaborat îndeaproape cu o rețea de uh, avocați din domeniul corporatist, din peste 40 de jurisdicții, care ne-au spus cum anume astăzi dreptul corporațiilor și obligațiile, de exemplu obligațiile directorilor de companii, pot să împiedice recunoașterea drepturilor omului sau să contribuie la aceasta și pe baza acestora noi facem recomandări către guverne. Am studiat exhaustiv dreptul investițiilor, cum afectează anume acordurile bilaterale între guverne aceste chestiuni, cum aceste acorduri bilaterale pot să restrângă area de manevră, pentru că un stat care este într-un astfel de acord poate să dea în judecată un alt guvern dacă consideră că profitabilitatea companiilor sale este afectată. Deci, Africa de Sud se află în cadrul unui arbitraj internațional din cauza unei companii miniere italiene care dorește să primească banii înapoi pentru că a fost afectată de uh, Black Empowerment Act. Este o problemă aici dacă după apartheid Africa de Sud nu poate să adopte legislații pentru a promova drepturile populației majoritate, majoritare fără să se teamă că va trebui apoi să plătească despăgubiri substanțiale unei companii din Italia, înseamnă că tratatele de investiții au fost redactate într-un mod foarte greșit. Deci, noi studiem această problemă cu scopul de a oferi principii călăuzitoare pentru încheierea responsabilă de contracte. Și încă un exemplu, dacă îmi permiteți, în legătură cu datoria statului de a proteja. Nimeni, indiferent cine, nimeni nu poate să declare că regimul existent al drepturilor omului ar putea să funcționeze cumva așa cum a fost el conceput în zonele de conflict. Atunci când o țară este sfâșiată de război civil. Cu toate acestea, noi trimitem firme în acele state și promovăm investiții în acele state și pentru scopuri foarte bune credem că pot fi utile, însă agențiile noastre de export, agențiile de garantare a investițiilor, de asigurări, promovează investițiile în acele domenii în acele regiuni fără să ceară niciodată respectarea drepturilor omului. Știți foarte, se știe foarte bine că se merge în medii cu risc înalt și totuși agențiile de credit nu fac nu emit pretenții mai mari pentru acele investiții decât pentru niște investiții în Danemarca, să spunem. Deci, nu e cazul să mai argumentăm dacă este o problemă juridică sau nu. Este o problemă. Am să folosesc un termen din științele politice. Este ceva care se practică și se folosesc pur și simplu resursele guvernelor pentru a spori riscurile în zonele respective. În ceea ce privește răspunderea de a respecta, drepturile omului, stabilim acum, prin niște consultări pe care tocmai le începem, care sunt exact părțile ce alcătuiesc această datorie de a respecta drepturile omului și cum se aplică în diferite situații. De exemplu, în legătură cu lanțurile de distribuție, în legătură cu bănci care împrumută, dar nu desfășoară un proiect. Sunt moduri foarte detaliate de a stabili cum se aplică aceste principii generale de respectare a drepturilor omului, conform unor variații specifice. Acesta ar fi cel de-al doilea pilon și în cadrul celui de-al treilea, căile de atac, am împărțit acest pilon în două, unul judiciar și unul extrajudiciar. Pe frontul judiciar, sigur că este cel mai greu și vom reveni poate mai târziu. La ora actuală studiem care sunt piedicile în calea accesului la justiție, care uh, sunt specifice pentru mediul de afaceri. Noi știm care sunt obstacolele în general în majoritatea țărilor și sigur că majoritatea acestor piedici sunt piedici și pentru victimele abuzurilor din mediul de afaceri. Însă există unele trăsături specifice în mediul de afaceri, mai ales în uh, legătură cu corporațiile transnaționale, din cauza personalităților juridice separate ale diferitelor părți ale unei singure companii. Și mai uh, acordăm atenție și frontului extrajudiciar pentru că acolo se pot face progrese mult mai rapide decât pe frontul judiciar. Și în unele cazuri pot apărea diferențe care să conteze. Colaborăm cu organizații internaționale de afaceri și cu firme individuale pentru a efectua proiecte pilot. Acestea vor dura un an. Noi oferim criteriile, parametrii, principiile pe baza cărora aceste proiecte sunt desfășurate și acestea vor fi uh, puse în practică în uh, comunități care își vor putea aduce plângerile și vom trage apoi învățămintele din aceste proiecte. Sper că veți uh, contribui cu toții la proiectul nostru. În general, problema este că oamenii nu știu cui să se adreseze dacă au probleme. Și am uh, lansat uh, un uh, site în toate limbile ONU, nu știu dacă o victimă va fi ajutată, însă ONG-urile pot să colaboreze. Și într-o formă online, interactivă, este disponibile informația legată de mecanismele extrajudiciare ce pot ajuta părțile interesate. De exemplu, liniile de orientare OCDE în aceste cazuri, ce instituție internațională se ocupă de respectiva problemă și cui te poți adresa în fiecare caz. Va fi un instrument foarte practic pentru a progresa aici uh, în cadrul procedurilor extrajudiciare. Doamnă președintă, foarte pe scurt, acesta ar fi cadrul uh, care a fost impus de către Consiliul pentru Drepturile Omului câteva direcții strategice uh, pe care dorim să le aplicăm în operaționalizarea demersurilor noastre. Și pentru a finaliza intervenția mea pe marginea acestui uh, proiect, vă voi spune și demersuri pe care doresc să le fac în cadrul mandatului meu. Diferențierea între măsurile obligatorii și cele voluntare. În uh, contextul discuțiilor din Uniunea Europeană am auzit că există uh, o asemenea disociere. Eu cred că nici nu merită să uh, discutăm prea mult pe această temă pentru că lucrurile sunt evidente, dar există un element asupra căruia totuși doresc să uh, insist, pentru că este important. Cred că putem fi cu toții de acord că un anume amestec între măsuri obligatorii și uh, voluntare este uh, binevenit, dar instituțiile guvernamentale nu apreciază întotdeauna uh, sau nu-și asumă întotdeauna rolul pe care ar trebui să-l joace chiar atunci când doresc să promoveze soluții voluntare, opționale. Uneori se spune, da, am decis că acest lucru trebuie să fie opțional, voluntar, deci noi, în calitate de reprezentanți ai guvernului, nu mai trebuie să facem nimic. Asta este o atitudine greșită și creează probleme. Dați-mi voie să vă schițez trei scenarii în care ar putea să devină o problemă semnificativă o asemenea atitudine. Primul se referă la o distinție între obiectivele politicii și modalitățile, instrumentele de punere în aplicare a respectivei politici. Pentru a introduce în discuție un argument ipotetic, să ne gândim la o definiție a Uniunii Europene, un concept în cadrul căruia o companie implementează preocupările sale în uh, activitatea de afaceri, uh, pe bază voluntară. Este această definiție oficială a CSR-ului. Iar acum trebuie să ne gândim cum încurajăm companiile să se angajeze în acest CSR. obiectivele sunt pentru companii să integreze măsurile pentru necesitatea de a respecta anumite uh, norme sociale, inclusiv drepturile omului. Dar instrumentele, modalitățile de care se servesc pentru implementarea acestor măsuri sunt voluntare. Ei bine, Uh, cineva poate spune nu vei putea atinge niciodată aceste obiective prin mijloacele pentru care ai optat. Vei avea o mare problemă. Iar problema este că uh, fie, rămâne la latitudinea fiecarei companii să decidă ea însăși care preocupări sociale și de mediu înconjurător sunt uh, de maximă preocupare. Pentru că dacă nu există din acest punct de vedere niște linii directoare obligatorii, companiile s-ar putea să ia decizii care să uh, pericliteze obiectivele companiei. Datorită acestei libertăți de a decide uh, cum trebuie să acționeze. Deci, la sfârșitul zilei te afli într-o situație de voluntarism exacerbat. Deci nu doar ai libertatea să optezi asupra mijloacelor de punere în aplicare, ci până la urmă și obiectivul este pus sub semnul întrebării. pe așteptările și a altor actori sociali care pot să fie implicați. Deci, trebuie să te gândești care sunt rezultatele um, pe care le-ai obținut prin aplicarea respectivei politici, care sunt aspectele cheie, cum se îmbină lucrurile. Este o funcție publică de a explica ce intenționezi să faci și cum vrei să aplici respectiva politică. Deci trebuie să existe procese sociale care s-au dovedit a fi parte din best practice. Dar există și o judecată socială în legătură cu valoarea acestor practici. Și ar fi extraordinar Nu toate politicile însă corespund unor cerințe minimale din acest punct de vedere și datorită temerii de a nu exacerba voluntarismul, um, riști la un moment dat să nu-ți atingi obiectivele. Deci, ce vroiam să spun? Că um, a um, face această disociere foarte strictă între obligatoriu și voluntar uh, poate să creeze uh, uh, riscul de a avea până în final o atitudine de laissez-faire care evident că este nefericită. Un alt scenariu teama de a uh, transcede dincolo de domeniul care este opțional poate de asemenea să fie defavorabil companiei. Pot să existe zone de conflict în care respectivele companii transnaționale activează. Și trebuie să te întrebi cum poți evita să te implici la un moment dat în conflictele locale sau uh, să um, uh, nu riști să fii acuzat că într-un fel ai încălcat și drepturile um, umane în acea zonă de conflict. Uneori, uh, chiar ambasadele pot să Uh, îți furnizeze informații legate de facțiunile armate, de uh, grupurile care constituie un risc pentru companie și care este mai bine să fie evitate. Dar uh, companiile uneori doresc să își realizeze obiectivele, să obțină profit, indiferent de riscurile de această natură care există în zona respectivă. După aceea, când o companie acționează într-o țară în care legislația națională ă, nu este atât de fermă în ce privește protecția drepturilor omului ca ă, cele general valabile, ca standardele internaționale valabile în acest domeniu, inclusiv de pildă în ce privește egalitatea sexelor, politica de gender sau ă, sectorul de comunicare prin internet există situații în care riști la un moment dat să fii cenzurat în ce privește ă, dreptul la liberă comunicare prin internet sau ă, alt tip de comunicare. Ă, nu poți rezolva strict pe baza unor principii de afacere această problemă și te vezi într-o situație uh, imposibile de a acționa. Acțiunile colective aici sunt binevenite, dar uh, necesită de asemenea un timp pentru a putea să te asociezi în aceste demersuri. Și în acest caz, companiile așteaptă o susținere, un sprijin din statele de origine. Dar statele de origine, pe de altă parte, se bazează pe uh, un principiu de a lăsa libertate propriilor companii să acționeze, indiferent unde s-ar întâmpla acest lucru. Poți avea această temere că uh, este un domeniu în care poți să-ți cauți pe bază uh, propriei opțiuni instrumentarul de acțiune, în același timp te temi să o faci. Și iată care poate fi riscul pe care această libertate de a opta îl poate comporta. Voi ajunge la o concluzie cu două observații. Comunitatea internațională încearcă să adapteze regimul uh, drepturilor omului pe plan internațional pentru uh, a garanta o protecție mai eficientă a individului și comunităților uh, împotriva unor abuzuri care vin din partea uh, marilor corporații, dar pe de altă parte, ideea de business as usual nu este avantajos pentru nimeni dintre toți cei care sunt implicați în lumea afacerilor, pentru că ar fi o uh, stradă, o cale fără ieșire și ca atare trebuie să uh, schimbăm acest curs. Deci, trebuie la un moment dat să abandonăm acest concept de disociere între uh, reguli obligatorii și uh, modalități uh, voluntare de a acționa. Trebuie să uh, respectăm cadrul uh, uh, internațional convenit în ce privește drepturile omului și să încercăm să ținem seama și de diferențele care există pe plan global în acest domeniu. Speranța noastră este ca această umbrelă cât mai amplă poate constitui o inspirație pentru a crea un stat de reguli care să poată fi aplicat în statele individuale și în grupurile de state în a își configura uh, propria lor politică și uh, propriile lor norme uh, pentru acțio a acționa în situația uh, specifică a fiecărui stat, dar astfel încât acest cadru general global să creeze un sistem mai amplu decât cel care a existat în uh, trecut. Pentru că în trecut au fost uh, multe fragmentări în ce privește soluțiile găsite. Noi am dorit să găsim soluții cumulative care să se îmbine mai bine într-un sistem global. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. O expunere foarte clară și uh, voluntaristă. Iar uh, acum avem o oră pentru dezbaterile noastre, deci uh, am să uh, rog uh, pe toți cei care doresc să intervină. Domnul Vuters este primul care va avea cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă și voi ține seama de recomandarea făcută dumneavoastră. Doamnă președintă, stimați membrii Parlamentului European, ați delegați, doamnelor și domnilor, pentru mine este o mare onoare să mă aflu aici și să vă uh, prezint uh, câteva din elementele esențiale din acel document de briefing pe care l-am primit. Uh, este de fapt un document de aproximativ 40 de pagini, de fapt un studiu complet în care uh, noi uh, ne vom referi la această dezbatere globală care a fost deja bine introdusă în discuție de către uh, domnul Reghi și am dorit să evaluăm și politicile externe pe care Uniunea Europeană le-a elaborat în ce privește respectarea drepturilor omului și eu mă voi concentra mai mult pe ceea ce uh, uh, este recomandabil pentru statele membre ale Uniunii Europene. Eu cred că concluziile principale din studiile noastre sunt că ne confruntăm cu un fel de disociere între problematica drepturilor omului în politica externă a Uniunii Europene și, pe de altă parte, subiectul uh, afacerilor și respectării drepturilor omului în uh, business. Acea politică CSR. Ei bine, ar trebui să fim uh, bine uh, pregătiți și să facem recomandări valabile din acest punct de vedere, pentru că politicile doresc să promoveze drepturile omului nu doar în politicile de dezvoltare ale Uniunii Europene, în acordurile de parteneriat pe care le avem, ci în toate acțiunile acțiunile pe care le întreprindem și care fac parte din agenda de politică externă. Dar în ce privește aceste politici externe, trebuie să se bazeze pe dialog în abordarea subiectelor cu toate statele, inclusiv cu state terțe. Uh, în consecință, noi suntem de părere că această problemă a mediului de afaceri și a drepturilor omului nu este suficient de bine inclusă, încetățenită în relațiile externe pe care le are Uniunea Europeană, iar aceste relații și politici pornesc de la răspunderea aceasta a corporațiilor. Și din acest punct de vedere, acest tip de răspundere este invocat în mod constant în documentele de politică externă ale Uniunii Europene ca fiind o posibilitate prin care să se susțină progrese pe calea drepturilor omului, însă se fac prea puține măsuri, uh, prea puțin pași concreți în acest sens. Și Așa cum spuneam și mai devreme, politicile europene în domeniul CSR sunt denunțate ca fiind strict voluntare, orientate către piață și prea puțin orientate către răspundere și de multe ori se consideră că ele sunt împiedicate de o abordare minimalistă din partea companiilor. Mai mult decât atât, până în acest moment, politicile de CSR în UE nu au reușit să că oferă un caracter rațional a acestor inițiative și se constată din ce în ce mai multe astfel de inițiative. Se pare că nu se mai știe până la urmă care este valoarea lor adăugată, dacă există așa ceva. De aceea cred că este cazul să încercăm să raționalizăm acest aspect și comportamentul companiilor să depinde și de evaluarea opiniei publice și a consumatorilor. Deci, în baza acestor constatări, noi am dorit să facem unele recomandări care până la urmă au două axe principale, și anume recomandarea de a se lua anumite măsuri la nivel de Uniune Europeană, iar acest lucru, să spunem, reprezintă o aplicare a recomandărilor din uh, raportul din 2008 al domnului Raghi și a discuțiilor uh, de la Națiunile Unite și, în al doilea rând, se fac recomandări în legătură cu politicile de reglementare în materie de drepturile omului la nivel de Uniune Europeană. Dați voi să vă spun care au fost recomandările în legătură cu recomandările pe care UE le-aș putea face pentru a stabili o, spunem, o agendă la nivel internațional. La acest capitol am avea, să spunem, două tipuri de recomandări. Pe de o parte, recomandăm Uniunii Europene să facă în continuare eforturi pentru a se ajunge la un cadru internațional legal clar în legătură cu răspunderea și obligațiile pe care le au companiile în materie de drepturi ale omului. Și un set de recomandări vizează să încurajeze Uniunea Europeană să se mențină lider în rândul forurilor și organizațiilor internaționale în legătură cu uh, drepturile omului. Dați-mi voie să dezvolt foarte pe scurt acest subiect, domnul președinte. În primul rând, Uniunea Europeană, în cadrul Consiliului privind drepturile omului din 2008, a fost de părere că niciun fel de direcție nu era neapărat de dorit la nivel internațional în acest sens. Deci noi considerăm că în acest moment uh, Companiile și drepturile omului trebuie să se hotărească în acest sens, iar definirea unor obligații clare ar uh, pune capăt speculațiilor și unor poziții ambigue pe care le adoptă diferiți factori implicați în dezbatere și cred că majoritatea criticilor adresate uh, acestui raport țin tocmai de această chestiune. Noi considerăm că prin stabilirea unui cadru foarte clar privind drepturile omului s-ar putea ajunge la anumite avantaje pentru companiile occidentale, deoarece ar spori certitudinea juridică și în același timp ar exista condiții echitabile pe plan internațional. Astfel încât în raportul nostru am dorit să încurajăm în continuare Uniunea Europeană ca să sprijine în continuare mandatul reprezentantului special, nu neapărat prin finanțare, ci și să-l încurajeze să acorde o mai mare atenție să spunem, creării de reguli internaționale pentru companii, în mod deosebit în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în întregul proces economic. Și în ceea ce privește Uniunea Europeană, este de dorit ca aceasta să se gândească la crearea unui cadru legal pentru protejarea investițiilor, ceea ce, desigur, că trebuie să fie orientat către protejarea investitorilor și, în același timp, trebuie să asigure și o dimensiune care să țină drepturile omului. Sigur că acest lucru este, să spunem, un act de compensare, pentru că în acest demers va trebui să avem grijă ca țara gazdă să aibă în continuare propriul său um, spațiu de reglementare în materie de drepturile omului. Există aici o serie de chestiuni importante dacă ne referim la cadrul legal și dacă ne gândim la protejarea investițiilor străine. Există, din acest punct de vedere, un aspect foarte important, cel, anume, cel al răspunderii investitorilor dacă se pune problema încălcării drepturilor omului. Ceea ce este interesant, se oferă Uniunii Europene în Tratatul la Lisabona noi competențe în legătură cu politicile comerciale comune și cred că și protecția investițiilor străine va ține de această chestiune și, după cum știm, acesta este un domeniu în care Parlamentul European va avea competențe sporite pe viitor. De asemenea, am mai recomanda ca Uniunea Europeană și în continuare să insiste pentru o serie de lămuriri în legătură cu uh, posibilitatea urmăririi în justiție și punerii sub acuzare în fața unor tribunale și instanțe penale internaționale a marilor companii internaționale pentru încălcarea drepturilor omului. Știm că deocamdată acest lucru nu prevăzut de uh, statul de la Roma și, de asemenea, e nevoie de o abordare pragmatică, cum ar fi, să spunem, o abordare comună în ceea ce privește uh, infracțiunile penale în uh, mediul afacerilor. Știm însă că nu există un cod penal comun din acest punct de vedere și deci nu am de să ne folosim în acest moment am, sigur că au mai trecut 11 ani de la negocierile privind statutul de la Roma și trebuie să lămurim această problemă. Și, în sfârșit, considerăm că este important, din acest punct de vedere, ca Uniunea Europeană să încerce să lămurească și care este situația standardelor privind forța de muncă, tot în legătură cu drepturile omului, în propriile documente de politici. Un alt set de recomandări, de asemenea, tot la nivel internațional, ar fi să încurajăm Uniunea Europeană să se comporte și în continuare ca un lider în materie de drepturi ale omului pe plan internațional și chiar la nivelul acelor organizații internaționale care discută foarte aprins aceste chestiuni. De aceea, domnule Ruggie, consider că, într-adevăr, și în cadrul Consiliului privind drepturile omului trebuie să aibă loc această discuție și are loc această discuție și Uniunea Europeană ar trebui să se folosească de greutatea ei pentru a obține progrese mai semnificative în acest sens, al cercetării drepturilor drepturile omului, însă există și o serie de alte foruri și organizații internaționale unde se poate interveni. Uniunea Europeană ar putea de asemenea să inițieze o dezbatere în cadrul OCDE în legătură cu revizuirea orientărilor generale, așa cum s-a și arătat de altfel în raport, raportul redactat de către domnul Ruggie și în acest sens ar trebui să se facă un inventar al progreselor înregistrate în legătură cu cele mai bune practici în acest domeniu și, de asemenea, mai ales să se pună accentul pe problema răspunderii companiilor uh, în baza acestor linii directoare. Însă, Putem uh, apela și la alte foruri, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii și chiar OMC-ul, unde cred eu problema care se pune ar fi în ce mod să împăcăm anumite standarde care țin aceste organizații cu respectul față de drepturile, respectarea drepturilor omului. De asemenea, avem un al doilea capitol. E vorba de o serie de recomandări în legătură cu politicile Uniunii Europene în materie de abordare legală a acestor chestiuni. Și, practic, există, să spunem, cinci seturi de astfel de recomandări și se pornește de la o invitație de a reanaliza abordarea voluntară a actualelor politici în materie de răspundere corporatistă. De ce e nevoie de astfel de abordări, ce sunt ele importante? pentru drepturile omului, noi considerăm că acestora trebuie să li se adauge alte abordări mai restrictive care să se concentreze la rândul lor pe problema răspunderii um, pe care o companie pentru încălcarea drepturilor omului. De aceea, noi încurajăm și recomandăm Uniunii Europene să își revizuiască politicile în materie de răspundere corporatistă pentru a identifica obligații mult mai clare ale corporațiilor și modalități mult mai eficiente de tragere a răspundere a acestor corporații în cazul unor încălcări ale drepturilor omului. S-a spus deja mai devreme că la în acest moment uh, accentul este pus pe procese, noi credem că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe rezultate și în acest sens cred eu că trebuie să învățăm învățăm din aceste rezultate în legătură cu cele mai bune practici. De asemenea, considerăm că în continuare, așa cum arată și Parlamentul European de mai multe ori, există Uh, posibilitatea ca legislația să prevadă o serie de raportări obligatorii în legătură cu rezultatele privind și performanțele privind drepturile omului, mai ales dacă ne gândim la obligațiile pe care le are o corporație în străinătate și această chestiune trebuie să fie discutată în detaliu și să vedem care sunt aceste limite ale răspunderii și să vedem dacă, după cum știți cu toții, Uniunea Europeană are propriile directive în materie de armonizare și ce poate face cu ele trebuie să vedem în ce mod Uniunea Europeană poate să intervină în materie de creare de noi repere în legătură cu practicile în materie de CSR, astfel încât cele mai bune practici să fie reliefate prin comparație cu practicile altor companii. Spre exemplu, Uniunea Europeană ar putea stabili un cadru pentru acele companii care sunt implicate în comerțul echitabil. De asemenea, acesta ar fi, să spunem, uh, o abordare voluntară pentru politice de răspundere corporatistă sociale. De asemenea, Uniunea Europeană ar putea raționaliza și ar putea crea anumite repere, stil benchmarking, pentru sectorul privat. Astfel de inițiative sunt din ce în ce mai numeroase, însă, din păcate, lucrurile au loc într-un mod lipsit de coordonare într-o asemenea măsură încât consumatorilor le este imposibil, precum și publicului general, să înțeleagă, de fapt, la ce se referă toate aceste aspecte. De aceea noi încurajăm Uniunea Europeană să analizeze uh, foarte atent acest lucru și să lanseze, să spună o serie de inițiative private de benchmarking pentru ca acestea să fie mai ușor de înțeles și mai ușor de comparat de către consumatori și opinia publică în general. Și dacă se poate să se pună la punct, să spunem, un document unic de referință în legătură cu regulile și practicile corespunzătoare pe care corporațiile care sunt cu adevărat responsabile în acest punct de vedere le aplică și acest tip de document ar putea să fie să evolueze și în funcție de practici de tip due diligence, pe care le evidențiază și acest raport. De asemenea, alianța CSR și alte foruri sunt cât se poate de utile, însă trebuie să fie și ele monitorizate de către instituțiile uh, internaționale pentru a avea rezultate. Și credem că din acest punct de vedere ar trebui să fie susținută, uh, să spunem, o reacție a pieței a companiilor care aplică această practică a, a tipului CS, răspunderea corporatistă. De aceea nu văd de ce n-am investit în legătură cu respectarea drepturilor omului și altor tipuri de tip uh, CSR. De asemenea, dacă îmi dați voie, doamnă președinte, foarte pe scurt, uh, ar mai fi un al treilea set de recomandări și anume că Uniunea Europeană, din punctul nostru de vedere, ar trebui să-și echilibreze politicile în materie de drepturi ale omului, în sensul că trebuie să reechilibreze uh, dialogul și răspunderea. Avem impresia în acest moment că respectarea drepturilor omului reprezintă o prioritate în ceea ce privește reacțiile externe la nivel de Uniunea Europeană, însă în acest moment accentul este pus pe dialog. Iar întrebarea este dacă nu cumva uh, s-ar putea exploata în cadrul acestui dialog foarte mult problema răspunderii în ceea ce privește încălcările drepturilor omului și, în același sens, ideea este că nu trebuie doar să analizăm problema dialogului, însă, în același timp, trebuie să analizăm și variantele și instrumentele de care dispune Uniunea Europeană pentru a sprijini procesul de creare, să spunem, de instituții pentru a uh, exista această mai mare sensibilitate în legătură cu drepturile omului și aplicarea lor la nivel de companii. Din acest punct de vedere, cred că, așa cum am spus și la începutul acestei prezentări, problema drepturilor omului, mediul de afaceri, ar trebui să uh, ocupe un loc important în cadrul acestui dialog, iar acest dialog se concentrează primordial pe problemele statelor în materie de drepturile omului. Întrebarea este dacă nu cumva ar trebui ca aceste multinaționale să intervine și ca obiect de studiu în cadrul acestui dialog și cred că am putea discuta acest lucru foarte eh, sincer cu statele terțe. Acordul de la Cotonou, acordurile de parteneriat economic, toate aceste instrumente au fost discutate în documentul nostru de informare. Noi credem că este necesar ca mecanismele de condiționalitate a acestor instrumente să fie mai flexibile ca să poată fi uh, țintite mai direct întreprinderile. Și mai avem o ultimă recomandare pe care o voi menționa fără să intru în amănunte, care considerăm că este conformă cu recomandările reprezentantului special și anume căile de atac sunt unul dintre aspectele cele mai fundamentale ale uh, unei politici de uh, drepturile omului în mediul de afaceri reușite. Credem că este esențial ca Uniunea Europeană, prin resursele sale, să uh, contribuie la realizarea de mecanisme de căi de atac la nivel global. Mulțumesc, doamnă președinte! Foarte bine, domnule Uters, iată niște bani publici europeni bine cheltuiți! Domnul Morrison, deci, dumneavoastră conduceți Institutul pentru Drepturile Omului și, drept, și lumea afacerilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc subcomisiei pentru uh, ocazia oferită. Inițiativa de afaceri pentru drepturile omului uh, datează de acum șase ani, a fost fondată la Bruxelles în 2003 și include companii de vârf dintr-o gamă variată de sectoare de afaceri și are drept scop să demonstreze cum anume Declarația Universală a Drepturilor Omului poate să fie integrată în managementul afacerilor, ținând cont de contextul geografic de afaceri și economic. Am desfășurat procese, instrumente, metodologii și instrumente care să ne permită să facem progrese în această chestiune critică. Printre membrii noștri se numără ABB, Areva, General Electric, Hewlett Packard și multe alte companii foarte cunoscute iar această inițiativă a fost condusă de Mary Robinson, fosta a Irlandei și fostă înalt comisar a drepturilor omului de la ONU. Și tot ce spunem, spunem cu modestie. Companiile noastre sunt deschise în privința uh, provocărilor complexe cu care se confruntă și au dezvoltat o abordare proactivă față de drepturile omului. În ultimii șase ani am învățat că mișcarea noastră este încă în copilărie, încă în fașă, dacă ajunge acum la o fază uh, esențială în dezvoltarea sa o fază care îi cere să se desprindă de state și de organizații interguvernamentale. Unele dintre comentariile făcute sunt la fel de valabile pentru afaceri și pentru state și aceasta nu e o critică, ci o invitație la un parteneriat strâns. Noi ne aflăm în linia întâi a uh, organizațiilor care colaborează cu domnul John Ruggie și noi dorim să protejăm cadrul privitor la drepturile omului. Alții au vorbit despre acest cadru și citez, este un cadru bine structurat și bine articulat care se referă la uh, afaceri și drepturile omului, care a ajutat la promovarea dezbaterii. Nu este un citat din Amnesty International, cu toate că s-ar potrivi cu stilul acestei organizații, vine din cele, de la una din cele trei organizații umbrelă. Doamna președinte, cred că vorbiți prea repede. Da, am să vorbesc mai lent. Organizația Internațională uh, Patronală, Camera Internațională de Comerț și Comitetul de Consiliere în legătură cu afacerile de la OCDE. În timpul scurt care m a mai rămas, vreau să vă prezint trei lucruri. În primul rând vreau să vă spun că afacerile au nevoie de state care să conducă acest cadru comun. În al doilea rând, natura dezbaterii este voluntară și a fost suprapolarizată de Uniunea Europeană și în al treilea rând există o ocazie reală de uh, leadership european aici. În primul rând, afacerile au nevoie de uh, state. Statele trebuie să protejeze drepturile omului și trebuie să ofere și uh, întreprinderilor un uh, teren egal în domeniul reglementărilor și al așteptărilor politice. Credem că trebuie să existe o aliniere mai exactă între dreptul corporatist, reglementările de securitate și alte politici. Astfel se sporește riscul pentru afaceri atunci când reglementările uh, sunt uh, disparate și uneori chiar contradictorii. Trebuie să fie o mai mare coerență între legile privind companiile, acordurile bilaterale, acordurile privind uh, creditele, asistența de peste mări și, de asemenea, activitățile ambasadelor Uniunii Europene din lumea întreagă. Unele state europene au devenit lideri puternici în dialogul dintre afaceri și drepturile omului în alte regiuni ale globului, însă noi am dorit o poziție mult mai puternică a Uniunii Europene. Mediul de afaceri așteaptă ca statele să uh, fie lideri în acest domeniu. E nevoie de mecanisme mai bune, de căi de atac în justiție mai bune, nu trebuie să, ca statele să fie implicate în încălcarea drepturilor omului. Uniunea Europeană ar putea să colaboreze cu ECDE pentru OCDE pentru consolidarea punctelor naționale de contact. Este esențial ca statele europene să aducă în acest cadru și alte regiuni ale globului pentru ca uh, firmele din Africa, Asia și America să fie și ele implicate. La ora actuală, câteva firme europene de nivel înalt încearcă să sporească mm, procentele de conștientizare a uh, drepturilor omului și unele firme sunt penalizate, uneori pe bună dreptate, uneori însă uh, nu ar trebui să fie considerate răspunzătoare și firme din China și India și, așa, și Rusia și așa mai departe și nu sunt. Mă bucur însă că liderii din aceste regiuni intră în dialog. Cu toate acestea, Uniunea Europeană ar putea să conducă prin puterea exemplului și putem face mult mai mult pentru a ne asigura că noi suntem lideri în domeniul drepturilor omului. Statele au un rol deosebit de jucat uh, atunci când, acest, când uh, aceste firme sunt în parte sau complet de proprietatea statului. Cel de-al doilea caz este când sunt furnizori pentru autoritățile statului, cel de-al treilea când sunt IMM-uri din întreaga Uniune și atunci este o mare problemă legată de nevoia de resurse comune și de competențe. Și în al patrulea rând sunt multe companii care nu sunt înregistrate public din colțuri ale Europei care sunt mai puțin accesibile pentru politicile de impozitare ale Uniunii Europene, însă trebuie să fie la fel de responsabile pentru drepturile omului. Apoi, dezbaterea a fost suprapolarizată de Uniunea Europeană și ascunde realitatea din mediul de afaceri. Provocările cu care se confruntă firmele care deși desfășoară activitatea în lumea întreagă sunt adesea foarte complexe, dileme complexe, pentru că în multe zone uh, statele nu își protejează populațiile pentru că există conflict intern, corupție sau sărăcie. Mediul reglementativ pentru drepturile omului este foarte inegal și foarte adesea uh, companiile trebuie să facă față cererilor populațiilor locale și unor conflictelor chiar dintre diferitele drepturi ale omului. E clar că statele au în principal datoria să protejeze drepturile omului iar companiile foarte des trebuie să răspundă în fața legilor locale, a normelor internaționale de drepturile omului și a așteptărilor investitorilor sociali pentru a-și desfășura acțiunile de afaceri. Iată o abordare a răspunderii corporatiste care ar putea să însemne ceva în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, unde statul are forță și există un oarecare teren de joc egal. Uh, Însă, asta înseamnă prea puțin în privința drepturilor omului atunci când uh, companiile europene își desfășoară activitatea în afara Uniunii. În al treilea rând și ultimul, este nevoie de un leadership european. Unele dintre cele mai bune parteneriate din acest domeniu s-au desfășurat în afara Uniunii Europene. Și atunci când au fost implicate state europene, a fost în ciuda și nu din cauza poziției europene în legătură cu răspunderea corporatistă un, e vorba de Africa, de Orientul Mijlociu, de Africa de Sud și de Est. Unele dintre acestea sunt uh, sub uh, supravegherea agențiilor responsabile din statele membre ale Uniunii Europene. Companiile doresc să-și asume uh, rolul de lider, de exemplu în sectorul minier și petrolier, însă uh, situația are foarte multe aspecte, de exemplu Yahoo, Google, Microsoft și uh, dreptul la viața privată și la libertatea de exprimare, dreptul la sănătate și apoi Suez, Veolia, Coca-Cola, Pepsi în legătură cu drepturile omului și apa. Avem nevoie de o poziție a Uniunii Europene care să se potrivească cu acest leadership. Și cea mai bună poziție este cea propusă de ONU și inițiată de domnul profesor John Draghi. Inițiativa liderilor de afaceri care ă, recomandă această rețea Parlamentului European și sperăm să vă inspirăm în, lunii, în lunile și anii care vor urma. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Morrison! Acum are cuvântul doamna Cazal în calitate de coordonare a Coaliției Europene pentru uh, Justiție Corporatistă, care are foarte mulți, asociație care are mulți membri aici în sală. Doamna Cazal, aveți ceva să ne prezentați? Merge?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 În general, e nevoie și de lumină ca să proiectezi pe ecran. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc subcomisiei pentru această ocazie de a fi astăzi aici. Noi, ONG-urile, am prezentat un document, am, îl puteți găsi acolo la intrare. Și acolo sunt rezumate punctele pe care vi le voi prezenta. Coaliția Europeană pentru Justiție reunește peste 150 de societăți din de domeniul societății civile, ONG-uri, sindicate, organizații ale consumatorilor din întreaga Europa. De exemplu, Federația Internațională a Drepturilor Omului și uh, filialele europene ale Amnesty International, Prietenii Pământului, Oxfam și așa mai departe. Am colaborat și cu reprezentanți din Marea Britanie și din Belgia, cu asociații din uh, Belgia, din Olanda și cu Global Witness, ca să vă prezentăm care este natura problemelor pe care dorim noi să le rezolvăm. Vreau să vă prezint patru aspecte. Primul este cum înțelegem noi problema și de ce facem ceea ce facem. Noi considerăm că există un sistem uh, juridic disfuncțional în princip, care afectează întreaga societate și noi considerăm că aceasta creează o mare problemă și anume lipsa de căi de atac și impunitatea. Foarte multe persoane nu au acces la justiție și nu pot găsi soluții pentru uh, problemele pe care le au. Credem că la nivel european există un teren inegal. Unele companii primesc beneficii pe piața internă, uh, în timp ce efectuează abuzuri pe plan ecologic și nu numai, iar alte IMM-uri care lucrează corect nu au nimic de câștigat. Credem că trebuie să se ia măsuri. Vreau să subliniez această problemă cu un exemplu concret din Republica Democratică Congo. Este un caz care ne-a fost prezentat de Global Witness și implică o companie din Marea Britanie numită Afromex. Global Witness a uh, depus o plângere în legătură cu compania Afromex pentru că a considerat că încalcă reglementările OCDE. Punctul de contact din Marea Britanie a uh, investigat și în august 2008 a publicat o declarație finală care uh, susținea acuzațiile Global Witness. Punctul de contact din Marea Britanie a făcut mai multe recomandări Afromex, în general legate de formularea, implementarea și revizuirea periodică a unei politici de răspundere care să țină cont de impactul drepturilor omului asupra acțiunilor companiei. Până acum nu s-au obținut niciun fel de informații de la AFIMEX privind implementarea acestor recomandări. Acesta este doar un caz concret dintr-un stat concret din Congo, dar bineînțeles că există multe altele care ar putea fi prezentate aici și eu cred că eu toate ilustrează faptul că mecanismele voluntare, neobligatorii, nu pot să prezinte uh, soluții general valabile în uh, toate comunitățile sociale. Noi considerăm că o abordare uh, cu un caracter obligatoriu este necesară în ce privește responsabilitățile sociale corporatiste, pentru că și în cadrul C8 uh, s-a spus că măsurile voluntare nu pot substitui legislația acolo unde ea se impune. Un alt subiect pe care doresc să-l aduc în discuție astăzi este că noi credem că este necesar ca Uniunea Europeană să acționeze Considerăm că cadrul care a fost prezentat de profesor uh, Raghi a constituit un uh, fond foarte bun pentru Uniunea Europeană de a acționa și de a contribui la operaționalizarea cadrului prezentat de profesorul Raghi. Noi considerăm ca atare că uh, Uniunea Europeană va putea să elaboreze uh, un regulament concret pentru a îmbunătăți responsabilitățile companiilor. Considerăm că subiecte legate de aceste responsabilități și uh, ă, acțiunările eventuale în fața instanției ar trebui să devină soluții. Îi mulțumim ă, profesorului Raghi pentru aceste contribuții și îndemnăm Uniunea Europeană să țină seama de ele fără angajamente din partea Uniunii Europene pentru a aborda inclusiv aspecte legate de schimbările climatice, uh, cred că nu se va putea uh, ajunge la rezultate. În uh, cadrul acestei crize financiare a existat o deplasare în discurs, inclusiv în ce privește obligat investițiile sectorului privat. Și ă, ca rezultat al campaniilor coordonate pe care ONG-urile le-au întreprins, Comisia a început să asculte vocea noastră într-o manieră mult mai deschisă, să spunem așa. Și contribuim, ă, ați contribuit și dumneavoastră la schimbarea aceasta de atitudine pentru care vă suntem recunoscători. Vom face un prim pas în uh, identificarea uh, principalelor responsabilități ale acțiunilor companiilor din interiorul Uniunii Europene în activitățile lor externe din afara Uniunii Europene. Uh, trebuie să beneficiem de un mandat însă mai amplu pentru a umple toate golurile și ceea ce a spus profesorul Walters astăzi uh, a fost uh, foarte util uh, pentru elaborarea politicii Uniunii Europene în acest domeniu. Noi, în calitate de ONG-uri, am propus o serie întreagă de soluții. Noi am prezentat în acest Parlament în mai 2008 un studiu și care se referă la trei soluții potențiale în ce privește principiile care ar trebui să devină operaționale și vom face în continuare demersuri pentru a avansa în acest domeniu. Companiile multinaționale uh, sunt compuse din multe personalități juridice și uh, ca atare și uh, regulile privind uh, responsabilitățile în fața legii sunt foarte diferite de la un stat la altul. După o analiză atentă, noi am considerat că o bună cale pentru a îmbunătăți situația ar fi doctrina unor uh, responsabilități limitate care ar trebui să funcționeze în ce privește drepturile omului și uh, nevoia de ă, protejare a mediului înconjurător. De pildă, o companie din Europa ar putea să aibă profit din activitățile și în afara Europei, dar uh, respectând pe baza unor responsabilități uh, ale companiei uh, mame regulile general acceptate. Considerăm că directorii ar trebui să răspundă în fața legii în ce privește respectarea drepturilor omului și respectarea condițiilor de mediu. Bineînțeles că trebuie să mai întreprindem încă mult în ce privește responsabilitatea și răspunderea în fața legii în acest domeniu. Un alt aspect legat de uh, solicitările noastre, accesul la justiție. Indiferent câte uh, prevederi legale există, dacă mecanismele de implementare ale acestor mecanisme nu uh, sunt bine puse la punct, atunci cred că cetățenii pot fi privați de anumite drepturi. Și trebuie să existe dreptul ca pe baza unor standarde europene uh, să poată fi trase la răspundere companiile care uh, încalcă drepturile cetățenilor sau ale unor comunități. ONG-urile trebuie din acest punct de vedere să aibă uh, un cuvânt mai greu de spus în interiorul Uniunii Europene. O altă linie a propunerilor noastre se referă la o mai bună transparență. Și profesorul Waters și alți uh, vorbitori în acest parlament au uh, spus în repetate rânduri că pe piața europeană, este foarte important să existe standarde comparabile și compatibile non-financiare și uh, este important să ne servim de bunele practici uh, care, pe baza experienței anumitor state membre ale Uniunii Europene, au fost deja elaborate pentru ca toată lumea să poată profita de ele și trebuie să uh, acționeze și în ce privește responsabilitățile companiilor. Este important să ținem seama de această necesitate, iar în ce privește impactul drepturilor omului asupra mediului înconjurător, de asemenea, trebuie să existe responsabilități bine configurate. În ce privește indicatorii sectoriali, de asemenea, este nevoie ca uh, o parte din ei să fie dezvoltați și va fi important să, ca ei să acționeze. Credem că directorii ar trebui să aibă o răspundere inclusiv în fața legii în ce privește aceste cerințe. Iar în ce privește uh, rolul pe care cetățenii și ONG-urile îl joacă, de asemenea, el trebuie să crească și este foarte important să existe și verificări independente ale rapoartelor care sunt elaborate. Este important să dispunem de o legislație la nivelul Uniunii Europene și asta doar la nivelul principiilor pe care trebuie să ne bazăm și cred că Parlamentul va putea să aibă o contribuție în acest sens. În ce privește recomandările, aș uh, reitera propunerile făcute Parlamentului European care sunt deja cunoscute. În fața noastră se află un moment de mare oportunitate. În două luni avem alegeri și sperăm ca grupurile politice să poată să țină seama de solicitările venite din partea noastră și să le includă poate în programele lor electorale. În Franța acest lucru s-a întâmplat deja. Considerăm de asemenea că în lunile următoare alegerilor, Parlamentul va avea rolul foarte important, va trebui să dea și lumină verde propunerilor care vor veni din partea Comisiei în ce privește agenda responsabilităților corporatiste. În uh, următoarea perioadă legislativă, am, ne-am dorit mai multe dezbateri și mai multe audieri privind responsabilitatea uh, corporațiilor internaționale în clipa de față, în cadrul Comisiei pentru Forță de Muncă, există uh, preocupări serioase în acest domeniu, dar cred că și alte comisii ar trebui să se implice și uh, să analizeze eventualele încălcări ale drepturilor omului de către marile corporații internaționale. Noi, în Anul viitor vom uh, publica rezultatele uh, analizelor pe care le-am făcut noi, inclusiv în ce privește cadrul juridic uh, care funcționează în diversele state privind CSR-ul și credem că Parlamentul în analiza acestui studiu va putea să joace un rol important Considerăm de asemenea că există multe exemple în ce privește fondurile de dezvoltare. Proiectele pe care uh, companiile le-au dezvoltat merită să fie studiate pentru a vedea care sunt proiectele de implicare în statele în curs de dezvoltare sunt o serie întreagă de cereri din partea noastră în ce privește drepturile omului și standardele internaționale. Iar în ce privește Uniunea Europeană, bineînțeles că încă multe lucruri pot să fie întreprinse. Am urmărit cu interes propunerile și expunerea profesorului Walters, dar cu siguranță că vor mai fi și alte domenii în care Uniunea Europeană va putea să acționeze, cred că trebuie să existe un fel de statement care să recunoască faptul că cadrul uh, legal internațional prezentat de profesorul Raghi trebuie să se uh, dezvolte și să fie asumat de către statele membre și de către corporațiile internaționale din Uniunea Europeană și Credem de asemenea că este foarte important să identificăm responsabilități legate de acest domeniu în uh, cadrul Comisiei, pentru că în clipa de față nu este foarte clar cine uh, răspunde de responsabilitățile uh, sociale ale corporațiilor internaționale la nivelul Comisiei. Deci, din acest punct de vedere, este nevoie de clarificări și va trebui să vedem care vor fi deciziile care se vor lua în acest domeniu pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Cred că uh, putem să ne oprim aici deocamdată. Mulțumesc foarte mult, doamna Cazal. Ați desfășurat o activitate foarte bună și aveți un program de acțiune foarte interesant. Vreau să vă amintesc că uh, unul din cele patru uh, raportor de inițiativă. Noi am uh, uh, solicitat inclusiv aplicarea de sancțiuni Uh, împotriva unor corporații care încalcă legislația privind protecția mediului, iar această propunere a fost susținută de către Consiliu în cadrul uh, acțiunilor și eu personal cred că fără a dispune de posibilitatea de a aplica sancțiuni, fie că ele vor fi decise de către un tribunal internațional, fie de un uh, tribunal național, nu vom putea să fim credibili în realizarea obiectivelor, atingerea obiectivelor pe care care ni le-am uh, propus. Deci, acest uh, uh, raport este important. Domnul Evans este ultimul dintre cei care doresc să intervine. El conduce comisia consultativă în cadrul grupului de lucru. Vă rog. Mulțumesc mult, doamnă președinte. După cum ați spus, sunt acum Uh, responsabil pentru Comitetul Consultativ uh, de la OCDE, împreună cu, uh, lucrăm împreună cu Confederația Sindicală la nivel european. Astăzi însă aș dori să-mi exprim niște păreri personale um, atât legat de activitatea profesorului Raghi și de experiența din folosirea unui instrument um, legat de orientările pentru companiile multinaționale și uh, ultima ediție a acestor a linii directoare a acestui ghid. Aș vrea să mă refer mai întâi la context. Importanța dezbaterii legată de drepturile omului este tot mai mare. În sectorul privat, Uh, toți membrii noștri lucrează într-un fel sau altul în, uh, pe piață privată în întreaga lume. Unele dintre mm, efectele pe care le putem vedea mm, sunt legate de uh, dificultăți legate de salarii, de condițiile de muncă și cred că problema uh, răspunderii uh, companiilor, uh, societăților este centrală în acest context. Cred că cei care sunt afiliați organizației noastre caută soluții practice pentru a rezolva problemele cu care se confruntă și pentru a încerca să asigure o mai mare răspundere în uh, cadrul relațiilor industriale și pentru a încerca să îmbunătățească structura legată de muncă. Am ascultat prezentarea profesorului Raghi și vreau să spun că încercăm acum să ne punem din nou pe picioare și să căutăm soluții practice de a merge mai departe cu obiectivele pe care le avem. În general vorbind, având în vedere experiența ultimilor ani și având în vedere definiția dată de Comisia Europeană pentru responsabilitatea socială a corporațiilor, a întreprinderilor, uh, Având în vedere toate acestea, credem că dezbaterea în ultima vreme a mers uh, um, înapoi mai degrabă decât să meargă înainte. Și așa cum a spus profesorul Raghi, asta a dus la o lipsă de uh, mobilitate, la o inerție a actorilor principali. După cum a spus și Rus acum câteva momente, noi avem acum această discuție în contextul unei uh, crize foarte mari, uh, cele de-a doua ca importanță în istorie, uh, și, de asemenea, în contextul discuțiilor legate de uh, schimbările climatice, care și acesta este considerat un mare eșec pe piață. Deci, discutăm asta în contextul crizei financiare și cred că este foarte clar că autoreglementarea, în multe cazuri, înseamnă lipsa de reglementare. De, aceast, de aceea, discuția legată de răspunderea socială a întreprinderilor este una uh, facultativă în acest context, una voluntară. Cred că ceea ce s-a întâmplat la Geneva a fost un eșec și acum avem de-a face cu mai multe uh, nereușite, mai multe situații uh, de criză, inclusiv pe piețele financiare, și asta va avea implicații și în domeniul drepturilor omului. Aș dori să fac câteva comentarii legate de cadrul expus de profesorul Raghi, care încearcă să găsească niște soluții practice pentru problemele pe care le avem. În primul rând, experiența pe care am avut-o legată de datoria statului de a proteja și de liniile directoare sau îndrumările date de OCDE care au fost prezentate. Cred că aici problema principală, așa cum a spus-o și domnul profesor, este, uh, problemele, sunt problemele instituționale de la nivelul statelor, lucru uh, care se referă la politicile pe care le adoptă guvernul. și uh, cred că într-un punct nu sunt de acord cu prezentarea de dimineață. Uh, profesorul Ravi uh, vorbea despre procesul care se află în desfășurare legat de condițiile de muncă și implicațiile acestora, iar îndrumările OCDE sunt cuprinse în aceste standarde de bază. Însă există problema punerii în practică și a um, disfuncției legate de interesele economice ale uh, guvernelor, lucru care se reflectă în reglementări uh, obligatorii și în acordurile comerciale și tot ce se întâmplă la nivel normativ în uh, standardele de muncă. Toate astea înseamnă că în, punerea în practică a îndrumărilor OCDE este slabă, este deficitară și De aici uh, decurg uh, multe probleme în practică în acest domeniu. Revizuirea acestor îndrumări OCD în 2010 pentru a încerca să se consolideze elementele legate de protejarea drepturilor omului este foarte importantă, dar cred că principala provocare este să echilibrăm inegalitatea um, în ceea ce privește standardele de uh, protecție socială. Um, multe ONG-uri și sindicate au ridicat probleme legate de răspunderea socială a întreprinderilor. Um, foarte multe cazuri au fost ridicate uh, din 2001 încoace legate de protecția um, și standardele de muncă. Un, multe dintre ele au fost încheiate sau rezolvate într-un fel sau altul. Dintre acestea, cam 25 au fost uh, rezolvate uh, în mod pozitiv pentru lucrătorii respectivi, dar uh, dintre acestea doar jumătate, uh, cam 12, au uh, fost cele în care rol, guvernul sau autoritățile naționale au jucat un rol activ. Așadar, răspunderea și voința politice par să lipsească cu totul din acest domeniu. De asemenea, discuția legată de alte uh, instrumente, cum ar fi creditele pentru export, despre care am vorbit dimineață, aici suntem de acord că trebuie să existe o coerență între așteptările statului de la agenții economici, așa cum sunt ele reflectate în îndrumările OCDE, și ceea ce sunt gata sau comportamentul pe care um, sunt dispuși să-l să, să, accepte din partea acestor actori în realitate. Asta înseamnă că natura voluntară a îndrumărilor, a liniilor directoare, uh, se modifică. Fiindcă dacă accepti bani de la stat, atunci răspunderea este de a respecta acele standarde. Lucrurile însă se schimbă în criză, fiindcă acum guvernele au schimbat puțin accentul, uh, sunt dispuse să dea mai mult sprijin uh, pentru exporturi din cauza contextului economic actual. îmi cer scuze, e foarte greu să spui atât de multe lucruri atât de repede. Trecăm mai departe la, um, re, la recursuri și la acțiuni uh, posibile din partea lucrătorilor. Din nou, serviciile noastre sugerează că doar o jumătate până la două treimi din punctele de contact naționale funcționează în mod adecvat, adică primesc plângeri și încearcă să fie intermediar între părți și să ajungă la niște rezultate. Au fost unele rezultate pozitive când vine vorba despre intermedierea în aceste dispute. Um, unele puncte de contact naționale au reușit să um, intermedieze um, astfel de dispute în, cu succes cu unele sindicate. Dar problema este uh, locația uh, acestor puncte de contact. Deci depinde dacă ele sunt la nivelul Ministerului de Finanțe uh, sau de Economie, depinde de prioritatea care îi se acordă acestor puncte de contact, fie că um, angajații lucrează cu normă întreagă sau nu dacă aceștia sunt uh, răspunzători în fața Parlamentului Național, dacă există eforturi uh, de a menține o continuitate a angajaților și de a asigura niște resurse adecvate. În general, uh, de obicei sunt bune practici, există bune practici, acestea sunt regula și se pare că este nevoie de niște îndrumări generale pentru toți doamna președinte, spune, trebuie să încheiați acum prezentarea. În încheiere, m-aș referi la situația actuală, la criză. Cred că suntem acum la o răscruce. Pe de o parte, există presiune financiară asupra întreprinderilor, asupra societăților, trebuie să își reducă costurile în multe domenii și să um, meargă mai departe cu programele de răspundere socială uh, corporativă. O mare parte a uh, sectorului financiar este preocupată mai ales de această problemă și acum analizăm uh, propunerile de la summitul G8 și G20 legate de standardele de muncă și de măsurile care pot fi luate în aceste domenii. Cam acestea ar fi um, direcțiile care pot fi analizate în următoarele luni. Mulțumim, domnule Evans. Vom Am încheiat um, mandatul cu această audiere. Nu știu Uh, acum ar trebui să ceră de, membrilor să ia cuvântul. Mai avem puțin timp la dispoziție, avem puțin timp suplimentar. Ana și Veronic. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor. Într-adevăr, este o inițiativă importantă și aș dori uh, să subliniez faptul că e nevoie de activitatea comună a mai multor comisii ale acestui Parlament în următorul mandat, așa cum a sugerat, au sugerat ONG-urile. Se vede că există o legătură clară între activitatea pe care o facem deja în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare. Trebuie să vă spun că Acum avem mai mulți deputați din diferite grupuri, din diferite țări, care au lansat împreună o petiție. Um, m-aș bucura să vă um, dau aceste, form, aceste broșuri și să vă rog să semnați petiția pentru a pune capăt corupției. Aș dori să-l întreb pe domnul Raghi dacă vedeți uh, legăturile dintre um, cererea de legislație și de mecanisme uh, din Uniunea Europeană care nu există pentru a lupta împotriva corupției, cu o legătură între acestea și mecanismele pe care încercați să le găsiți pentru a proteja și pentru a asigura respectarea drepturilor omului, fiindcă adesea ă, companiile care sunt implicate în încălcări ale drepturilor omului în țări terțe sunt prezente și Uh, sau sunt active și în coruperea uh, funcționarilor și în uh, folosirea fondurilor la care au astfel acces pentru a le folosi în alte scopuri decât cele intenționate, pentru nevoi curente, cum ar fi apă, electricitate și așa mai departe. Deci nu ar fi mai eficient să facem o legătură între aceste două aspecte uh, fiindcă nu avem uh, nici în Uniunea Europeană mecanisme de luptă împotriva corupției. Nu am putea să facem o legătură între acestea. Mulțumesc mult, Ana Gomes. Acum are cuvântul Veronic de Kaiser. Doamna președinte, nu sunt sigură că vom avea timp să răspundem. Domnul Evans a început deja să spună ceva ce îmi stătea uh, pe vârful limbii. Faptul că noile structuri care ar trebui să fie instituite, fiindcă nu cred că ne putem sta într-un cadru, în cadrul unui reglementar în care am avea instituții sau unități sub oarecare presiune. Domnul Evans a dat deja o parte a răspunsului, fiindcă a vorbit despre guvernele care dau anumite ajutoare și au posibilitatea de a lega de aceste ajutoare niște cerințe, niște condiții, iată o parte, o mică parte a răspunsului, dar trebuie să uh, elaborăm problema, fiindcă întreprinderile dacă nu, dacă nu se impun anumite condiții, anumite restricții, atunci nu vor face de la sine foarte multe eforturi. Cred că pe durata următorului mandat vom putea să reluăm această dezbatere în alt context, ținând cont și de faptul că de, de trecerea timpului și de faptul că trebuie să evoluăm, să progresăm pe acest dosar și pentru asta să ne folosim de noul context în care ne vom situa. Mulțumesc! À la fois de poser la... O să rog pe domnul Hewitt să adreseze întrebarea pe care dorea să adreseze domnului Ruggie și în același timp îl rog să ne arate și niște căi, uh, niște direcții de urmat, uh, pentru că s-a vorbit de viitorul mandat, să ne spui să sunt între subiectele pe care ai tratat și să încerci să organizezi viitorul program de lucru al viitorului Parlament. Și mai departe, domnul Rughi urmează să fie din nou invitat pentru a-și prezenta concluziile. Vă rog, grăbiți-vă fără 25 deci așa. Mulțumesc pentru ocazia oferită. O să iau un înțeles cât se poate de uh, strict al celor duse de tine, pentru că suntem presați de timp și pot să spun că apreciez foarte tare prezentele care au fost făcute. Prima fiind chiar a ta, John. Aș dori să te adresez o întrebare. O întrebare. În primul rând, mulțumesc pentru cele spuse în legătură cu depășirea, să spunem, actualului stadiu. Nu cred că e de caz să mai repeți. Însă îți mulțumesc că ai spus acest lucru și să știi că sunt foarte mulți aici de față care au auzit acest lucru spus de toți factorii implicați în legătură cu modul în care se realizează aceste politici publice. În orice caz, ar mai fi un lucru în legătură cu ceea ce ai făcut tu la Geneva, și anume, că așa cum a spus John, ai trecut de la acel eșec de acolo, de la Geneva, ai reușit să obții un sprijin unanim. De aceea eu te-aș invita să mai spui câteva cuvinte în legătură cu cum ai reușit acest uh, pas. Felicitări! Întrebarea este cum ai reușit. Poate că nu o să putem repeta această experiență, dar putem învăța din ea și cred că asta spre binele tuturor celor care ne ascultă aici. Și în al doilea rând aș fi dorit să continu ceea ce spunea colega mea, Veronique în legătură cu criza. Te-am auzit spunând și mai devreme că există o serie de șanse și că lucrurile se vor schimba și că se vor înregistra progrese în dosarul de care te ocupi, pe care îl promovezi. Ca să fiu eu avocatul diavolului, să știi că pe mine mă îngrijorează acest lucru, pentru că există aceste probleme financiare majore, iar interpretarea financiară pe care o vor da guvernele va duce la o serie de noi obligații în legătură cu noile directive, însă Până la urmă, ele se vor limita la criterii financiare și dacă o să ne uităm, o să ne gândim peste 10 ani, o să ne spunem am irosit un deceniu în legătură cu această dezbatere privind durabilitatea drepturilor omului și iată că am pierdut vremea. Cum putem evita însă același lucru, să nu ajungem peste 10 ani să spunem asta? Nu știu dacă va avea timp comisia să ne răspundă, însă știu că vor avea o atitudine defensivă în legătură cu ce au spus participanții la această dezbatere pe marginea răspunderii companiilor. Știu că de dimineață s-a spus un lucru. Nu aș vrea să critic tot ceea ce ai spus tu și ce ai făcut, ce ai realizat. Multe lucruri sunt apreciabile și chiar știu că o să-mi spui că ideea este să punem la punct o serie de cele mai bune practici în parteneriat cu, cu cei implicați. Însă, Cineva ne-a criticat că nu mai suntem fruntași în această chestiune, nu neapărat în ceea ce privește răspunderea socială a companiilor, ci în general în ceea ce privește acest subiect. Și am vrut să spun foarte clar ceea ce știm cu toții și ceea ce am spus în particular. Și numai tu spuneai că sper că acest studiu cerut de către DG Enterprise în legătură cu răspunderea externă uh, am putea fi cu toții informați, nu așa, în legătură cu ce ai făcut înainte, ca să nu încercăm să reinventăm roata. Ideea este că putem să-l și ajutăm în mandatul său până în 2011 și cred că dacă vom face acest lucru vom rămâne fruntași și acesta este un angajament pe care ți l-ai luat și eu spun acest lucru public recunosc meritele tale și în același timp doresc să adaug așa o nuanță pozitivă celor spuse de comisie. Dar dacă există vreo șansă să reacționeze comisia acum, sper că una dintre aceste direcții generale care se ocupă de relații externe să facă acest lucru. Întrebarea este însă dacă am avut în vedere această coerență transversală, dacă am votat noi în vreun fel la Geneva și am uitat acum ce am votat sau dacă am preluat ce s-a votat la Geneva și am aplicat. Și nu mă refer strict la guvernele Uniunii Europene, ideea este ce facem noi toți la nivel de Uniune Europeană în materie de politici și programe comune. Și, Alan, aceasta este întrebarea pe care trebuie să avem în vedere, după părerea mea, nu neapărat după alegeri, ci de acum înainte, în general. Mulțumesc foarte mult, Richard. Domnule Ruggie, doriți să răspundeți? Poate foarte pe scurt, în orice caz, să știți că îmi pare foarte rău. Așteptăm concluziile dumneavoastră, răspunsurile dumneavoastră în legătură cu comentariile făcute. Mulțumesc. Foarte pe scurt doresc să răspund întrebărilor adresate și uh, îmi dați seama că vieții interpreți mai iau încă de muncă. Nu? S-a, a, nu? S-a rezolvat problema, spune domnul Berghe. Corupția. Pe corupția este un obstacol în calea atingerii oricărui obiectiv social, nu ține strict de drepturile omului. Din păcate sau din fericire, oricum am privit problema, mandatul meu exclude în mod explicit analizarea chestiunilor care țin de corupție, deoarece există alte mecanisme care se ocupă de acest lucru și eh, dacă ne gândim la legea faptelor de corupție și convenția OCDE și la faptul că există chiar o convenție mondială la nivel de națiuni, eh, de Organizația Națiunilor Unite, există o serie de instrumente în ceea ce privește corupția, în orice caz mai numeroase decât în alte domenii și în momentul în care a fost conceput mandatul meu, corupția nu a fost trecută explicit în el, însă cu siguranță ea reprezintă un obstacol în calea atingerii tuturor obiectivelor pe care le-am discutat de dimineață. În al doilea rând, în ceea ce privește criza economică, acest lucru e foarte greu de descris în doar două fraze, însă pe termen scurt, lucrurile se anunță îngrozitoare, dar pe termen lung uh, o să se îmbunătățească. Pe termen scurt, perspectivele sunt îngrozitoare pentru că în momentul în care are loc un astfel de declin economic, cei care sunt vulnerabili sunt cei mai afectați și deja auzim povești în legătură cu tipuri de, uh, știu eu, muncă silnică sau orice, orice alte tipuri de abuzuri și practic trebuie să încercăm să punem capăt un astfel de abuzuri pe termen scurt. Pe termen lung însă aș spune că această criză probabil că va produce cam aceleași efecte ca și Marea Depresie și în sensul că va reorganiza gândirea și măsurile politice pe plan intern în lumea industrializată. Uh, de asemenea, există, după părerea mea, în mod inevitabil nevoia unei recalibrări a relațiilor dintre piață și stat. Sigur că aveți dreptate. Multe dintre aceste dezbateri vor avea loc la nivel de organisme tehnice. Vor vorbi despre standarde de contabilitate și despre răspunderile fiduciare a celor care emit astfel de titluri. Vor vorbi despre înființări și mai știu eu de firme și așa mai departe, de reguli uh, de gestionare a companiilor. Treaba nu noastră este să ne asigurăm că suntem și noi prezenți la aceste discuții și că nu îi lăsăm strict pe experți, pe specialiști, care până la urmă nici nu au această orientare, nu sunt croiți din acest punct de vedere să aibă și astfel de lucruri în vedere. Se pot face foarte multe lucruri în momentul în care se vor modifica regulile esențiale de conducere a unei companii. Spre exemplu, un director al unei companii ar putea să ceară în cadrul răspunderilor manageriale care le revin și, de, și obligația de loialitate față de afacere să țină cont de impactul pe care compania lor îl produce asupra societății sănătății și mediului, ceea ce ar ține strict de dinamica intrinsecă a activității companiilor. Acest lucru deschide, sigur, o, o serie de posibilități în materie de răspundere față de societate și de mediu, fără, sigur, să pulverizeze într-un fel baza juridică a dreptului corporatist. E vorba de o serie de modificări minore care ar putea produce un impact semnificativ, iar participanții la aceste discuții în mod normal nu se gândesc așa, la aceste probleme așa cum ne-am gândit noi. De aceea trebuie să ne asigurăm că vocea noastră se face auzită în acele dezbateri și de aceea trebuie să fim optimiști pe termen lung, deoarece dezbaterea se apropie, se apropie și schimbarea. Trebuie doar să luăm măsuri ca aceste chestiuni la care ținem cele de durabilitate în mod deosebit să fie auzite. Și în sfârșit, în legătură cu învățămintele pe care le-am putea trage, de, din experiența de la Geneva? Sigur că e foarte greu să răspunzi foarte pe scurt, o să scriu și o carte și o să vând o grămadă de bani. Însă, serios vorbind, acum ar fi cam trei elemente care, după părerea mea, ne-au permis să facem acest pas de la o etapă la alta. În primul rând că suntem îngrozitori de empirici nu am început cu întrebarea, cu răspunsul am început cu întrebările. Am pus întrebări să ne spună ce se întâmplă, care companii, care sectoare, din ce țări, la ce standarde, ce standarde s-au aplicat, care nu s-au aplicat, ce abordări au funcționat, care nu au funcționat, care combinații s-au dovedit mai valoroase decât altele. Pur și simplu am fost empirici în abordare uh, până la obsesie și am încercat ca în momentul în care ne-am așezat cu toții la masă pentru consultări sau negocieri, am încercat să avem o serie de aspecte comune pe care să nu le conteste nimeni. Bun, iată aceasta este problema, iată care este amploarea ei și iată abordările care au funcționat, care nu au funcționat și iată dovezile în sprijinul fiecarei afirmații. Și cred că așa au stat lucrurile în materie de dezbatere. O dezbatere nu poate să uh, presupună numai ca unul să-și susțină propriile interese. Ideea este că trebuie să pornim de la o bază comună și pe marginea ei să discutăm. Asta în primul rând. În al doilea rând, am vizat în mod explicit în acest cadru un, o tribună comună de discuții, pentru că acest cadru, până la urmă, nu este uh, soluția ultimativă pentru toate problemele pe care le avem, dar de bine de rău este o tribună comună care comportă două trăsături. În primul rând că are, beneficiază de contribuții din partea tuturor celor implicați și acest aspect este esențial. Nu putem realiza niciun fel de progrese și nu putem să dăm deoparte comunitatea de afaceri pentru că până la urmă noi încercăm să schimbăm comportamentul tocmai acestei comunități. De aceea, la această tribună, această platformă trebuie invitată și comunitatea de afaceri, reprezentanții guvernelor. Și acest lucru se poate numai dacă ne asigurăm că dispunem de ceea ce am deschis noi ca o tribună sau ca o platformă comună. Această platformă comună trebuie să fie organizată de așa manieră încât să nu elimine niciun fel de uh, șansă care apare pe termen lung. Cu alte cuvinte, dacă se pronunță anumite ambiții, anumite aspirații, acestea să poată fi respectate și împlinite în baza acestei platforme comune, pentru că această platformă nu respinge nimic, nu elimină astfel de posibilități. Acestea ar fi, să zicem, uh, fapt trăsăturile uh, principale. Am fost empirici până la obsesie și nu am dorit să evităm, să eliminăm niciun fel șansele care ar apărea pe termen lung pentru un câștig uh, comun. Mulțumesc, domnule Ruggie, vă mulțumesc uh, și să dea domnul să vă doreze cât mai mult mandatul, aveți sprijinul Parlamentului nostru, în orice caz îl aveți, stați liniștit. Mulțumesc acum tuturor celor care au luat cuvântul. Sigur că uh, așteptăm din partea ONG-ului care a participat să facă o treabă extraordinară și să îl facă în continuare pe de parte și pe de parte să-i mobilizeze și pe viitorii deputați în legătură cu acest subiect. Nu plecați, mai stați un pic mai avem două persoane care au sosit la sfârșitul discuției. Pe una o cunoașteți cu siguranță, este vicepreședintele foarte cunoscut al Parlamentului nostru, domnul Mac, Scott Macmillan. Domnul Scott Macmillan a venit cu cineva pe care poate n-ați recunoscut, însă cu siguranță îi știți numele. E vorba de domnul Haim Nur, pe care vă rog să-l uh, aplaudați, care este cunoscut pentru că este un susținător al drepturilor omului este egiptean de origine și Uniunea Europeană, Consiliul, Comisia uh, au făcut demersuri pentru liberarea dumnealui. Iată-l eliberat, asta se întâmpla în luna februarie și suntem cât se poate de bucuroși. Îi propun uh, ca în două, trei fraze să, ne, uh, să se adreseze aceste adunări. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face foarte mare plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră. Acum mai puțin de două luni am ieșit din închisoare și am insistat să vin la Parlamentul European ca un prim pas în afara Egiptului și mă bucur că pot să fiu prezent la Comisia pentru Drepturile Omului. Este pentru mine un gest simbolic. În ultimii patru ani petrecuți în închisoare după alegerile prezidențiale, aș dori să vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că am avut ocazia de a mă întâlni cu dumneavoastră la Cairo și vreau să uh, felicit Parlamentul European pentru rezoluțiile referitoare la drepturile omului și rezoluția simbolică care a avut un impact foarte puternic asupra situației mele și asupra situației drepturilor omului la Cairo și în Egipt. Pe când mă aflam în închisoare, citeam despre Emil Zola și despre rolul său în afacerea Dreyfus. și apărarea sa și mă întrebam dacă și pentru mine poate să existe un Emil Zola care să-mi apere cazul și astăzi spun cu mândrie că am găsit în acest Parlament și în persoana dumneavoastră, doamnă președinte și domnule vicepreședinte Macmillan, în dumneavoastră am găsit Emil Zolaul meu, apărătorul persoanelor pe care nici măcar nu le cunoașteți. Este răspunderea mea acum, după ce mi-am recâștigat libertatea, este să prezint mai departe toate acestea. Mi-am câștigat parțial libertatea, dar nu toate drepturile. După cum spuneam, sunt sute și mii în lumea arabă care sunt prizonieri ai conștiinței, victime ale tiraniei, care încă mai așteaptă foarte multe de la dumneavoastră. Am o listă de nume de, din Siria, din Damasc, din Egipt, victime ale tribunalelor marțiale. Nu există justiție independentă, sunt uh, autori de bloguri și doi dintre ei, doi din partidul meu vor fi judecați pentru că au publicat câte o carte. E vorba de autor de bloguri, după cum spuneam. De asemenea, Karim Harim din partidul meu a fost expulzat de la universitate și închis pentru că și-a scris uh, părerile și le-a făcut publice. De asemenea, din Ibrahim mai este încă persecutat și nu are dreptul să se întoarcă în Egipt. În numele tuturor, vreau să vă spun că sperăm că Europa își va face datoria și pe viitor. Pentru noi, Europa este patria drepturilor omului. Așteptăm foarte mult de la dumneavoastră în domeniul drepturilor omului, în, drept, în domeniul libertăților și încă o dată mulțumesc, doamnă președinte, Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia de a veni aici și de a vă adresa aceste cuvinte și de a participa la această întâlnire. Sper că întotdeauna veți promova libertatea tuturor prizonierilor conștiinței din lume, nu numai din Egipt, ci din lumea arabă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Vom încerca noi, Parlamentul European, să rămânem la înălțimea așteptărilor celor ca dumneavoastră, cei care locuiesc în state cu situații foarte dificile. Vreau să vă uh, adresez acum o invitație în onoarea invitațiilor noștri să